Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. Je vous Câteva informații pentru cei care sunt dispuși să le asculte. Potrivit uh, articolului 3 alineatul 3 din regulament, Comisia de Afaceri Juridice în timpul reuniunii de pe 26 martie 2012 a verificat uh, validitatea mandatului deputaților, deputatului Petri Salvama și a doamnei Rebecca Taylor de pe 8 martie 2012. Deci aceste mandate au fost validate, cum nu sunt observații. Am primit și din partea grupurilor PPE, SND, ALDE și neafilați cererile următoare de nominare în comisii și delegații parlamentare. La Comisia de Control Bugetar, domnul Havel, în locul domnului Andrea Coțolino. La Comisia de Petiții, doamna Rebecca Taylor nu mai este membru titular. La delegațiile Comisiilor de Cooperare Parlamentară UE, Kazahstan, UE,